vouă pentru activitatea dumneavoastră. Am încheiat acest punct de pe ordinea de zi și trecem acum la punctul referitor la întrebări orale privind um, traficul de persoane. Primul vorbitor este doamna Ana Head, două minute și jumătate. Aveți cuvântul. So mycket, herr ordförande. Som vi alla... Mulțumesc, domnule președinte. După cum știm cu toții, aceasta este una dintre cele mai groaznice filme în umanității. Este destul de trist că o discutăm atât de târziu într-o sală de penală aproape goală. În 1850, sclavia a fost interzisă oficial în toată Europa și cu toate acestea, peste 200 de ani, există încă sute de mii de persoane afectate de această sclavie modernă, traficul de persoane. Parlamentul și alte instituții europene au o responsabilitate uriașă de a lupta împotriva acestei forme de sclavie, care ia multe forme, sclavie sexuală, muncă forțată, cercetărie și altele. Mă bucur, deci, că discutăm aceste lucruri importante aici, în hemiciclu, și vă mulțumesc tuturor pentru cooperare. Sper că împreună să putem, până la urmă, să ajungem la o rezoluție comună. Sper de asemenea că noua comisie va prezenta în curând o directivă nouă cu privire la traficul de persoane, o directivă mai fermă decât propunerea inițială, care nu era reanicia. Pentru a aborda problema traficului de persoane, avem nevoie de o perspectivă globală. Toate tipurile de politici sunt afectate, nu doar codul penal, ci și legea imigrației Trebuie să avem niște pedepse care să reflecte gravitatea infracțiunilor comise și trebuie de asemenea să analizăm problema victimelor, să le oferim ajutor, mai ales în cazul minorilor. Este nevoie de mai bună, mai bună cooperare între instituțiile europene, iar pentru a rezolva problema traficului de persoane, toate statele membre trebuie să facă eforturi serioase de prevenire, adică trebuie să reducă cererea de servicii din partea victimelor traficului de persoane. Dacă putem reduce această cerere, și oferta se va reduce în consecință. În fine, aș vrea să spun că invit Consiliul, Comisia și Parlamentul European, statele membre și toate celelalte instituții europene să fie unite pentru ca împreună să punem capăt acestei sclavii moderne, traficul de persoane în Europa. Mulțumesc! Mulțumesc! Urmează doamna Bauer, două minute și jumătate. Vă rog! Mulțumesc, domnule președinte! Traficul de persoane este o chestiune foarte importantă și sute de mii de persoane din Europa cad victimă traficului de persoane. Este absolut de necrezut. Chiar și interpreții au tradus sute de mii de persoane. Car persoan, lumea crede totuși că acesta este un fenomen marginal și nu îi acordă importanța cuvenită. Cred că Europa datorează mult mai mult uh, în sensul luptei împotriva traficului de persoane și aș dori să mă refer la două chestiuni. În primul rând, protejarea victimelor și în al doilea rând, reducerea cererii. Uh, Chiar dacă există legislație europeană privind protecția victimelor și Comisia a promis să reevalueze legislația existentă, în 2009 vorbim, am vorbit despre un instrument legislativ care trebuie să fie revizuit și care trebuie să îmbunătățească protecția victimelor, pentru că altfel nu vom reuși să stârpim criminalitatea organizată, așa cum au confirmat și conducerea Europol. Aș dori de asemenea să vă atrag atenția asupra problemei reducerii cererii, pentru că există o piață pentru acest trafic, iar piața este dominată ca orice altă piață de regula cererii și a ofertei. De obicei, uh, ignorăm uh, cererea de pe piață, pentru că până în momentul în care nu vom reuși să reducem cererea, nu vom reuși să luptăm împotriva traficului de persoane. Aș dori de asemenea să mai accentuez un element și anume nevoia de a coordona politicile la nivel european. În numele Comisiei, din partea Comisiei, am văzut că diversi factori de decizie și diversele direcții generale nu își coordonează politicile, deci trebuie făcute foarte multe lucruri. Și acum domnul Lopez Garrido. Mulțumesc, doamnele Head și Bauer. Nu am cum să nu fiu de acord cu inițiativa dumneavoastră, cu întrebarea și cu dezbaterea pe care ați lansat-o în această seară. Mi se pare că traficul de persoane este cea mai mare nenorocire a omenirii și este una dintre marele provocări cu care ne vom confrunta uh, și cu, pe care trebuie să o abordăm împreună. Este încă un exemplu apropo de importanța unirii eforturilor noastre la nivel european și dincolo de nivelul european pentru a face față acestei plăgi. În întrebarea dumneavoastră vorbiți des, în primul rând despre uh, Uh, accentul pe care trebuie să-l pună Uniunea Europeană asupra drepturilor omului la modul general. Vorbiți de repatriare, incluziunea socială, drepturile sociale. Răspunsul este da, suntem în totalitate de acord că aceasta este uh, accentul corect. Și apoi vă puneți problema de proporție problema proporționalității și gravității pedepselor și nevoia de măsuri suplimentare pentru protecția victimelor. Ați insistat asupra acest lucru și sunt foarte de acord că protecția victimelor este esențială pentru a putea lupta împotriva traficului de persoane. Iar cons- consimțământul unei persoane, eu știu, și a unui copil în fața exploatării nu este absolut deloc relevant în momentul în care trebuie pedepsită acest comportament care duce la exploatare. Este foarte important să ne gândim și la problema cererii. Trebuie să ne gândim foarte bine la acest lucru pentru și apropo de problema jurisdicției. În cea de-a doua parte a întrebării, uh, mi se pare clar că trebuie coordonate informațiile, deci suntem de acord și cu această propunere pe care o faceți dumneavoastră prin această întrebare. Și apoi ne puneți o întrebare referitoare la măsurilor de prevenire. În acest sens, Uniunea Europeană se ocupă de măsurile de prevenire Consiliul din 2005 a adoptat un plan care trebuie pus în aplicare cu eficacitate și, după cum știți, traficul de persoane este inclus în foarte multe acorduri cu țările terțe, de exemplu cu Africa sau cu acordurile de uh, parteneriat și asociere cu Balcanii Occidentali așa încât se vede ce rol important are lupta împotriva traficului de persoane în formarea și conștientizarea persoanelor care intră în contact cu victimele. Eu știu uh, funcționarii de la graniță și alții. Președinția spaniolă în concluzie se va implica în aceste obiective. Președinția spaniolă se va ocupa în special de copiii afectați de trafic, care este una din prioritățile președinției spaniole și de asemenea am solicitat comisiei să ne prezinte un plan de acțiune la începutul lui 2010 privind copiii care ajung neînsoțiți în Uniunea Europeană. Și în ultimul rând, domnule președinte, președinția spaniolă dorește ca în timpul mandatului său, în acest prim uh, semestru al anului 2010, să avem o dezbatere asupra unei directive privind lupta împotriva traficului de persoane. Sunt convins că imediat Comisia ne va face o propunere legislativă în acest sens. În momentul în care vom avea această propunere, Comisia Europeană, uh, președinția va începe discuțiile cu Consiliul și cu uh, Parlamentul. Iată cât suntem de hotărâți să luptăm împotriva acestei sclavii moderne, așa cum au definit-o intervenienții anterior. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și domnul acum Baro, domnul Baro. Monsieur le Président, le ministre vient... Da, domnule președinte, domnul ministru a explicat faptul că e vorba de o formă de sclavie atunci când vorbit de traficul de persoane. Mulțumesc doamnei Head și doamnei Bauer pentru că au pus această întrebare. Trebuie să avem o abordare globală, transdisciplinară, care să nu se oprească doar la reprimarea acestor acțiuni, ci să existe o cooperare internațională care să includă și statele terțe. Această abordare integrată a fost abordarea Comisiei atunci când s-a făcut propunerea de decizie cadru publicată în martie 2009. Această decizie cadru se bazează pe Convenția Consiliului Europei privind uh, lupta împotriva traficului de persoane din 2005 și merge mai departe decât prevederile acestei convenții. Evident, cum a spus domnul ministru, vom folosi noul temei juridic oferit de tratatul de la Lisabona pentru a prezenta cât mai repede posibil o propunere de directivă care să ia în considerare discuțiile care au avut loc înainte de intrarea în vigoare a tratatului și sperăm ca în această nouă propunere de directivă să avem obiective ambițioase. Parlamentul European trebuie să joace un rol central și angajamentul său este foarte important pentru a consolida cadrul juridic european în ceea ce privește lupta împotriva traficului de persoane. Am să menționez câteva elemente aici ca răspuns la întrebare, în primul rând, pedepsele. Traficul de persoane este o infracțiune foarte gravă și trebuie să fie sancționat ca atare. Pedepsele trebuie să fie severe și trebuie Uh, să se urmărească obținerea pedepselor maxime. Acestea variază de la un stat la altul, de la 3 la 20 de ani pentru o infracțiune de bază și de închisoare de la 10 ani până la pe viață pentru circunstanțe agravante. Chiar dacă admitem că modul de executare a pedepselor poate să difere de la un stat la altul, uh, un decalaj atât de mare între durata pedepsei este de nejustificat într-o abordare europeană. Prin urmare, în noul text vom propune niște pedepse mari. În ceea ce privește ajutorul și protecția oferită victimelor Sprijinul și protecția victimelor traficului de persoane, mai ales în ceea ce privește adăpostul, asistență medicală, psihologică, consiliere, informații, servicii de interpretare, de reprezentare juridică, toate acestea reprezintă aspecte esențiale. Evident, după cum dorește și președinția spaniolă, vom avea în vedere niște măsuri specifice care să protejeze copiii victime al traficului de persoane. Și reprezentarea juridică trebuie să fie gratuită, mai ales pentru acești copii. În anul 2010, Comisia își va publica primul raport referitor la punerea în aplicare a directivei referitor la dreptul de ședere oferit cetățenilor din țările terțe care sunt victime a traficului de persoane și care cooperează cu autoritățile relevante. Ca urmare a acestui raport, vom vedea dacă este cazul să se modifice directiva. În ceea ce privește măsurile care urmăresc descurajarea cererii, Comisia dorește să se refere și la acest aspect cu o dispoziție um, în care statele membre sunt încurajate să ia inițiative în acest sens. De asemenea, statele membre sunt încurajate să incrimineze folosirea de servicii sexuale sau mâna de lucru atunci când utilizatorul știe că persoana care furnizează aceste servicii este victima traficului de persoane. În ceea ce privește competența juridică, competențe jurisdicționale. Trebuie ca statele membre trebuie să aibă capacitatea de a urmări penal nu doar cetățenile lor, ci și persoanele care au reședința normală în aceste state și care sunt vinovate de trafic de persoane în alte state. Acest lucru este esențial pentru a putea lupta împotriva fenomenului acestor noi mafii, adică organizații din criminalitatea organizată, formate din persoane de mai multe naționalități, care își stabilesc reședința într-o țară membră a Uniunii Europene. În ceea ce privește colectarea de informații, Comisia s-a implicat în elaborarea de indicator comun pentru colectarea de informații. Uniunea Europeană trebuie să aibă niște date de încredere care să poată fi comparate. Trebuie ca rezultatele inițiativei luate în acest sens să fie evaluate pentru a vedea dacă putem avea o bază comună de indicator cu Eurostat, cu uh, agențiile Uniunii Europene, Europol, Eurojust, Frontex, agenții care apără drepturile fundamentale. În ceea ce privește eforturile de prevenire, avem un program financiar pentru prevenirea și combaterea criminalității care în 2010 se va axa pe lupta împotriva traficului de persoane și programul de la Stockholm care prevede acțiuni specifice În documentul de orientări generale adoptate de Consiliul JAI se referă la măsuri de consolidare a colaborării cu statele terțe. Iată, deci, care sunt liniile generale a unei politici globale de luptă împotriva traficului de persoane. Cum am spus deja, Comisia va prezenta foarte curând un proiect de directivă și mă bucur de faptul că președinția spaniolă a anunțat organizarea unei dezbateri care va permite uh, completarea propunerii comisiei. Din păcate, acest fenomen al traficului de persoane nu pare să dispară, chiar este în creștere în statele membre și de aceea e momentul să reacționăm într-un mod foarte ferm. Mulțumesc, domnule comisar, și acum doamna Angelili, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Între toate vreau să-i mulțumesc doamnei Head și doamnei Bauer pentru această inițiativă. Traficul de persoane este o infracțiune foarte gravă E vorba de exploatare sexuală și muncă ilegală, de infracțiuni comise de persoane fără scrupule care recrutează victimele prin uzul violenței și al înșelăciunii poate fac promisiuni, uh, li se promite un loc de muncă sau poate sunt amenințate. Uh, nu doar victimele, ci și familia acestora. Din păcate, cel mai des femeile și minorii sunt cei care cad victime. Se estimează că victimele traficului de persoane umane sunt aproximativ 3 milioane și 90% din acest număr este reprezentat de femei și copii. În 2008, Parlamentul European a avut o primă strategie privind drepturile minorilor, denunțând faptul că traficul de copii um, urmărește traficul de organe, adoptări ilegale, prostituție, muncă ilegală, căsătorii forțate, exploatarea uh, cercetoriei pe stradă, turismul sexual, acestea fiind doar câteva dintre exemple. În acel document, traficul a fost uh, definit ca o adevărată plagă care se produce și în interiorul Uniunii Europene. Și deci uh, lupta împotriva exploatării și a traficului trebuie să fie o prioritate pentru o agenda europeană adoptând întâi de toate toate măsurile legislative necesare și urgente pentru a garanta protecția completă și asistența acordată victimelor. S-a vorbit de trafic și de exploatarea minorilor și în programul de la Stockholm. În concluzie, având în vedere dezbaterea din această seară, dorința noastră este ca atât Comisia cât și Consiliul să-și continue munca în acest sens și să vină această, acest nou proiect de directivă menționat de Comisie pe care îl așteptăm cu mare interes și îl vom examina foarte atent. Mulțumesc și vreau să vă felicit ca, pentru numirea dumneavoastră ca vicepreședinte responsabilă pentru drepturile copilor. Domnul Mores. Mulțumesc, domnule președinte. Realizarea doamnelor Head și Bauer de astăzi este aceea că, deși discutăm la o oră atât de târzie, este că îi vedem la altă pe domnul Barou și pe președinția spaniolă că folosesc cuvinte cum ar fi hotărâți, ambițioși, și a meritat să așteptăm până la ora aceasta să-i auzim folosind aceste vorbe. Pentru că multe persoane, inclusiv autorii, înțeleg uh, complexitatea acestui fenomen a zilelor noastre, dar înțeleg de asemenea și că cetățenii europeni se așteaptă ca instituțiile europene să abordeze această problemă și să o rezolve. Domnul Baro vorbea despre nevoia unei noi legislații. Sperăm că în curând vom vedea o propunere nouă. De dimineață la audierile, audierea doamnei Malmström am văzut și o reacție pozitivă față de propunerea noastră pentru un coordonator împotriva traficului. Dacă punem la un alt aceste piese ale puzzle-ului, vedem că mergem înainte. Însă dimensiunile problemei înseamnă că trebuie să nu ne oprim la stadiul de vorbe, ci să trecem la acțiune. Este vorba de un fenomen foarte complex și implică muncă forțată, exploatare sexuală, abuzuri de minori eh, și deci și reacțiile noastre trebuie să fie multiple. Domnul Baro a făcut o listă a lucrurilor care am dorit noi să devină realitate. Dacă acționăm în mod unitar, vom avea o politică unitară care va fi percepută ca un plan de acțiune de către cetățenii europeni. Deocamdată acești cetățeni văd doar problema, înțeleg problema traficului de persoane, dar nu înțeleg abordarea instituțională a Europei. Mă bucur că doamna comisar de senat Malmström are propuneri noi și mă bucur de asemenea că președinția spaniolă subliniază faptul că nu este importantă doar lupta împotriva traficului de persoane, ci și alte lucruri, cum ar fi violența împotriva femeilor. Deși este târziu, deci, trebuie ca vorbele să devină acțiuni și uh, autoarele acestei întrebări ne-au ajutat în acest sens. Mulțumim, urmează doamna Hirsch, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori în primul rând să mulțumesc raportoarelor pentru cooperarea foarte bună și pentru implicarea în, această, în acest caz. Traficul de persoane este o infracțiune foarte gravă, cea mai gravă dintre toate, iar cifrele pe care le-am auzit de la Europol arată că nu au avut loc îmbunătățiri din contră, dacă vorbim de munca forțată, vedem că uh, cifrele cresc, uh, iar în cele privește pe femei de asemenea. E nevoie de acțiuni urgente și trebuie să fim foarte consecvenți. Pentru a avea succes, trebuie să activăm în sensul integrării în diverse domenii. În primul rând, trebuie să se sporească conștientizarea la nivel european a faptului că traficul de persoane are loc în Europa, în fiecare țară, în fiecare oraș. Deci trebuie să fim siguri, trebuie să ne asigurăm că există această conștientizare în contextul campionatelor din Germania, de exemplu, trebuie să Uh, fim conștienți de impactul acestei infracțiuni și trebuie să contribuim la ajutorarea victimelor. Și apoi, persoanele respective trebuie scoase din trafic, trebuie să uh, avem la dispoziția lor îngrijirea medicală și psihologică necesară pentru ca să se poată întoarce în țările de origine sau să fie ajutate să obțină azil încât să-și găsească o casă nouă și să aibă o viață nouă. Și acum, doamna Sargentini, trei minute. Mulțumesc, domnule președinte. Astăzi, într-un ziar din țările de jos a apărut un articol despre un cu privire la fer, un fermier care era bănuit a practica Iugoslavia cu niște cetățeni români. Deci iată că e vorba de trafic de persoane, care însă nu se referă doar la persoane din afara Uniunii Europene, ci și din Uniunea Europeană. O politică bună um, pentru lupta împotriva traficului de persoane nu se poate limita doar la arestarea traficantului. Nu trebuie să se axeze doar pe autor, ci trebuie să ne interesăm și de victimele acestor infracțiuni, fiindcă, în primul rând, important importante sunt viețile și drepturile acestor persoane, care nu trebuie să se simte sigure sau izolate. Trebuie să ajutăm victimele din punct de vedere social, financiar, medical, juridic și așa mai departe și chiar să li se acorde compensații pentru ca să poată să își folosească drepturile juridice și cred că acest lucru trebuie să fie menționat într-o nouă directivă. Um, am auzit niște propuneri foarte bune din partea domnului Lopez și domnului Baro. Domnul comisar, de asemenea, a spus că persoanele care folosesc serviciile oferite de persoane exploatate ar trebui să fie de asemenea condamnate și nu cred că e o idee foarte rea. Însă mă întreb cum putem ajuta victimele dacă munca lor, fiindcă rămâne muncă, chiar dacă este uh, sclavie, uh, este făcută, uh, este urmărită penal. Aș vrea să am un răspuns în acest sens. Victimul traficului de persoane dacă depinde de noi, de verți, au dreptul la un permis de ședere permanentă dar trebuie să existe condiții, fiindcă doar a, trebuie să existe această condiție, fiindcă doar așa se pot asigura că nu vor fi trimiși înapoi în țară de unde a început totul. Și doar așa știu că pot să acționeze în justiție autorii acestui trafic de persoane, dacă au dreptul la un permis de ședere sigură. Nu trebuie să fie trimiși înapoi în țară de unde au venit, fiindcă acolo vor avea de-a face cu acei traficanți din nou. Domnule președinte, domnule comisar, această directivă cadru trebuie să dea mai multe competențe, mai multe puteri drepturilor. Trebuie să le garanteze viitorul. Mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Giobro, acum un minut. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Mulțumesc, domnule președinte. Este rușinos că în Europa contemporană, unde există libertate și respectarea drepturilor omului, devine un loc în care mulți oameni sunt supuși sclaviei și abuzurilor. Este șocant, pentru că de multe ori sunt implicate persoane vulnerabile, femei, copii. Comisia, uh, în, în calitate de procuror în Polonia, am urmărit mai multe acțiuni penale și mi-am dat seama că nu există limite ale acestor uh, crime, ale acestor infracțiuni. Și pentru a lupta cu eficacitate împotriva lor, statele Uniunii Europene trebuie să aibă autorități centralizate care să întreprindă măsuri și să pună la punct cooperarea internațională. Instituțiile europene au un rol important aici Știm că traficul de persoane ține de entitățile de crimă organizată. Tocmai de aceea trebuie să impunem pedepse și sancțiuni disuasive pentru și să sechestrăm bunurile celor care profită de pe urma traficului de persoane. Mulțumesc. Mulțumim, doamna Erst, un minut și jumătate. Menschenhandel Tat eine Mulțumesc. Traficul de persoane este o plagă a zilelor noastre și este alimentat de sărăcie și de ignoranță. Dar uh, traficul de minori este adesea asociat cu abuzul sexual, așa încât e nevoie urgentă să întreprindem ceva. Comisia mai ales trebuie să întreprindă ceva Combaterea traficului uh, trebuie însoțită și de întărirea drepturilor victimelor. Nu se pune doar problema sancțiunilor, pentru că ele singure nu pot combate traficul. E nevoie de reguli ca victimele traficului de persoane să nu fie sancționate în acest context. De exemplu, victimele au nevoie de protecție și de susținere înainte, în timpul și după procedurile penale când trebuie să depună mărturie în rolul lor de victimă. Trebuie să fie foarte programe foarte clare în acest sens și e nevoie de programe de protecție a martorilor. Dacă vorbim despre trafic, trebuie să ne asigurăm că nu numai copiii beneficiază de asistență juridică gratuitică, gratuită. E nevoie de avocați specializați, mai ales în cazurile care implică minori. Și, bineînțeles, trebuie să întărim prevenirea Trebuie să-i pregătim pe polițiști, pe, ju- pe judecători și sperăm că președinția spaniolă se va ocupa de acest lucru. Doamna Dot nu este aici. Mă scuzați, domnul Borghețiu. Mulțumesc, domnule președinte. Astăzi, pe durata audierii comisarului desemnat, am auzit un angajament foarte concret împotriva traficului de persoane. Și am auzit de aici și aici o unanimitate, cu mare plăcere, unanimitate care însă nu exista acum cu câțiva ani când eu și alți colegi denunțam pericolul prezentat de imigrarea clandestină în masă. Și care ajută organizațiile criminale acest trafic, această imigrație ilegală. Astăzi toată lumea a descoperit acest lucru și ne bucurăm că toată lumea dorește să se implice. Însă ar fi important să înțelegem faptul că acestea sunt cauzele uh, cultura aceasta de trafic de persoane are un singur um, motiv, are o, o singură cauză, amplitudinea acestor imigrații, acestor imigrări ilegale. Există trafic de persoane care se gestionează foarte bine și în Europa, dar de către organizații din afara Europei să înțelegem aceste lucruri și să analizăm foarte serios faptul că acest fenomen atât de grav și atât de rușinos este o consecință a imigrației clandestine în masă, care nu este bine controlată. Din păcate, Europa încă nu are curajul să spună lucrurilor pe nume. Doamna Doț nu este aici, domnul Papa Nicolau atunci, un minut jumate. Vreau să felicit uh, autoarele acestei întrebări importante. Trăim într-o lume modernă și ne-am așteptat poate, ca fenomene ca traficul de persoane să fi dispărut din societate deja. Statisticile însă ne arată, din păcate, că nu este deloc așa. Peste un milion de copii și femei sunt victime. 230.000 de victime sunt date de ONU ca cifră doar pentru Uniunea Europeană, iar în Grecia victimele traficului exploatării sexuale sunt în număr de 40.000 pe an, inclusiv femei și copii. Însă aici nu sunt incluse alte forme de trafic. Cele două puncte slabe pe care aș vrea să le menționez sunt următoarele. Cadrul instituțional din Europa pentru abordarea acestor uh, infracțiuni transfrontaliere, sigur, nici imigrația ilegală nu ajută cu nimic. Trebuie să, avă, să avem o abordare globală și să accelerăm măsurile pe care le luăm. De aceea așteptăm cu mare nerăbdare propunerea legislativă viitoare. Apoi, protejarea victimelor este o, un aspect foarte important și infrastructura pentru oferirea de asistență. Mă bucur că președinția spaniolă ne spune că se vor oferi resursele și structurile necesare pentru a crea un spațiu sau spații în care oamenii să poată beneficia de formare pentru a acorda sprijin victimelor. Această formă modernă de sclavie nu are ce căuta în Uniunea Europeană, în care trebuie respectate drepturile omului și demnitatea umană. Mulțumim, urmează doamna Costa, un minut și jumătate. Do. Domnule președinte, vreau să prezint mulțumiri pentru faptul că astăzi ne abordăm un astfel de subiect și vreau să mulțumesc domnilor raportor și colaborării dintre partidele politice și comisii. De asemenea, sunt mulțumită de faptul că am auzit aici niște angajamente clare ale Comisiei, ale președinției spaniole și sper ca noua directivă să fie emisă cât mai repede în concordanță cu principiile cu care toată lumea a fost de acord. Știm că cifrele în acest domeniu sunt foarte complexe. E vorba de 300.000 de, mii de persoane 90% femei, mulți minori, care în fiecare ani uh, sunt supuși traficului de persoane în Europa. Din păcate, există o creștere în ultimii ani și de aceea e nevoie să acționăm foarte repede în conformitate cu noile competențe existente în Uniunea Europeană și în conformitate cu ceea ce s-a aprobat în programul de la Stockholm pentru a obține noi inovări. S-a făcut un pas înainte prin aprobare la nivel comunitar a unui act care există în Italia din 98 și anume permisul de ședere umanitar pentru victime. Dar trebuie să mergem mai departe în ceea ce privește protecția victimelor, să ne asigurăm de reinserția lor socială și pe piața muncii, de asemenea um, pedepsirea clienților acestor servicii și să se ia măsuri mai eficiente în ceea ce privește pedepsele care trebuie să fie armonizate, cum a spus domnul comisar, la nivel european. De asemenea, noi cerem să se evalueze uh, ca fiind irelevant acceptul sau acordul victimelor pentru exploatare și vreau să mai spun că e nevoie de protecția minorilor și de forme de sprijin pentru persoane care ajung în Europa și care au fost supuse uh, traficului de persoane, exploatării pe uh, ruta pe care au urmat-o pentru a ajunge pe teritoriul european. Mulțumesc. Doamna Parvanova, un minut jumate. Уважаеми господин председател, Domnule președinte, stimați colegi, aș dori să le felicit pe raportoare, să felicit Comisia și președinția spaniolă pentru angajamentul de a găsi o soluție la această problemă. Când vorbim despre traficul de persoane, trebuie să ne gândim la stabilirea unei platforme la nivel european pentru a, a eficientiza acțiunile statelor membre în sensul protejării victimelor traficului. De asemenea, este important să înființăm un coordonator pe probleme de trafic de persoane, iar Comisarul pentru Justiție să asigure o abordare comună a tuturor statelor membre pentru a contracara acest fenomen. Trebuie să vedem care sunt problemele, care sunt sursele traficului pentru a putea pune în practică măsuri uh, de eradicare la nivel european chiar și la nivelul structurilor sociale, campanii de conștientizare și, de asemenea, asigurarea uh, susținerii victimelor și trebuie să contribuim la reabilitarea lor. Rezolvarea acestor probleme transnaționale impune nevoia unei coordonări la nivel uh, european pentru a susține statele membre în eforturile lor de a combate traficul de persoane. Mulțumim și acum domnul Iana Kudakis un minut. Dacă o persoană este proprietatea al cuiva, este o victimă. Putem crede că aceasta este o definiție a traficului de persoane, dar este definiția sclaviei. Traficul este sclavie, traficul de persoane, fie acestea persoane, femei, bărbați sau copii, este o infracțiune penală și care crește um, ca frecvență în statele membre. Sărăcia, violența domestică sunt factori care contribuie la traficul de persoane. În Regatul Unit, aproximativ 5.000 de persoane sunt victime ale acestor um, acțiuni, din care 350 sunt copii agențiile de um, control la frontieră, agențiile naționale trebuie să colaboreze pentru a împiedica acest lucru și trebuie să existe mecanism pentru sprijinul victimelor. Inițiativele trebuie să pornească de la statele membre, dar trebuie să se bucure de sprijin european. Mulțumesc! Doamna Svensson, acum un minut jumătate. Tack, herr talman. Om ni inte fin- Mulțumesc, doamna președinte. Dacă nu există cerere pentru copii exploatați, dacă nu există cerere de forță de muncă foarte ieftină și așa mai departe, dacă nu ar exista această cerere, nu ar exista nici trafic de persoane. Cererea este cuvântul cheie atunci când vorbim despre lupta împotriva traficului de persoane. Un alt factor important este că oamenii din toată lumea Există oameni în toată lumea care trăiesc în condiții de sărăcie și în condiții inumane și care deci cad pradă foarte ușor celor care se ocupă cu traficul de persoane. Trebuie deci în primul rând să reducem cererea și, firește, trebuie să impunem și niște măsuri preventive, ameliorând condițiile de trai pentru cei din acele zone ale lumii de unde se recrutează de obicei victimele. Grupul meu și eu dorim să le mulțumim doamnelor Head și doamnei, doamnei Head și doamnei Bauer și colegilor din comisie. Aș vrea însă să existe propuneri diferențiate cu privire la uh, modalități de ajutare a victimelor. Avem nevoie de multe măsuri diferite și ele diferă de la un tip de trafic la altul. Trebuie în orice caz să acordăm sprijin victimelor traficului de persoane. Mulțumim. Urmează doamna Jimenez de Sarel Barillo. Un minut și jumătate. Mulțumesc. După informațiile prezentate de Națiunile Unite, câteva zeci de mii de persoane din Uniunea Europeană au fost victime ale traficului de persoane așa încât acțiunile Uniunii trebuie să se axeze pe protecția victimelor și trebuie să se acorde atenție situației femeilor și copiilor care sunt cei mai vulnerabili. Nu putem să rămânem indiferenți la acest spectacol al exploatării sexuale care se desfășoară în fața ochilor noștri. De aceea susțin în totalitate cererea acestui Parlament ca asistența victimelor să fie necondiționată și să se adopte măsuri mai dure, pedepse mai dure decât uh, cele existente până acum. Președinția spaniolă, Comisia și Consiliul trebuie să folosească toată legislația europeană pe care o au la dispoziție, cea existentă și cea viitoare, pentru a proteja victimele traficului de persoane. Consider că propunerea uh, acestui ordin uh, european de protecție a victimelor, care este solicitat, uh, a fost solicitat de președinția spaniolă în timpul dezbaterilor de la Stockholm, va fi un instrument uh, pentru a putea lupta împotriva acestor infracțiuni. Am văzut din partea președinției spaniole un angajament foarte clar pentru a uh, pune în practică măsuri eficiente și speciale de protecție a victimelor pe tot teritoriul Uniunii Europene. Toți cei care pute, avem puterea de decizie trebuie să răspundem real la această problemă foarte gravă a traficului de persoane și să nu ne mulțumim doar cu cuvintele frumoase, pentru că datorăm acest lucru tuturor victimelor. Mulțumesc! Mulțumim, doamna Flasikova Benova. Mulțumesc! Vážený pán predseda, kolegyne a kolegovia, v prvom rade mi dovolte prosím. Domnule președinte, dragi colegi, aș dori să salut eforturile făcute de doamnele raportoare. Au abordat acest subiect extrem de complex. Am și eu câteva comentarii. Majoritatea oamenilor nici măcar nu cunosc amploarea acestui fenomen, și anume traficul de persoane, care este a treia activitate ca profit la nivel global din păcate, victimele sunt de regulă femei și copii și trebuie să facem eforturi eficiente și concentrate pentru a combate traficul de persoane și pentru a ataca pe toate fronturile, și comercial, și al cererii, și al ofertei. Este posibil ca aceste victime să vină din medii sărace, o condiții precare și trebuie să ne asigurăm că acești oameni au o viață mai demnă. Nu vrem ca oamenii să ajungă victimele traficului de persoane și de aceea trebuie să existe niște pedepse foarte grave pentru cei care exploatează acești oameni. Nu trebuie să scape nepedepsiți. Trebuie să existe niște pedepse grave și ferme pentru traficanți. Acesta trebuie să fie unul dintre obiectivele pe care le avem în agențiile europene. Mulțumesc. Acum doamna Wikström, un minut. Slaveriet är ännu inte avskaffat, som många av mina kollegor redan har understrukit. Dagens... Mulțumesc. Sclavia nu a fost abolită, așa cum s-a spus deja. Sclavii de astăzi sunt victime ale comerțului, ale exploatării sexuale, sexuale și se întâmplă ca femei și copii să fie vânduți ca niște bucăți de carne. Li se răpește demnitatea umană, li se răpesc drepturile omului și sunt sclavii de astăzi. Domnul Această problemă trebuie rezolvată impunând o limită cererii și deci ofertei. În Suedia, legea interzice achiziționarea de servicii sexuale, lucru ce s-a dovedit eficient, pentru că societatea arată astfel că nicio ființă umană nu este de vânzare. În 1807 am interzis sclavia, odată cu America, însă ea are loc în continuare în Europa. Este momentul să trecem mai departe și să abolim sclavia. Mulțumesc uh, autoarelor întrebării pentru activitatea lor excelentă. Mulțumesc. Domnul Cernescu, un minut. Domnule comisar, domnule ministru, doamnelor și domnilor, Acum câteva minute, reprezentantul Partidului Verde a accentuat pe bună dreptate că această problemă, traficul de persoane, nu este o problemă externă importată în Uniunea Europeană, ci este o problemă internă. Cetățenii din țara mea sunt vânduți cel puțin în câteva state membre ale Uniunii Europene și este o problemă foarte gravă, o problemă semnificativă și după părerea mea, în această chestiune trebuie să acționăm în solidaritate, nu numai la nivelul instituțiilor, ci și în fiecare stat membru. Aș vrea să vă aduc aminte de niște evenimente care au avut loc acum câțiva ani. Poliția italiană și administrația italiană a reacționat la anumite semnale venite din Polonia și au lichidat uh, exemple de trafic de persoane care la vremea respectivă însemna folosirea ilegală, angajarea ilegală a muncitorilor polonezi. Doamna Roitova, un minut și jumătate. Dragi colegi, în fiecare an, peste un milion de oameni sunt exploatați în traficul de persoane, mulți dintre ei pentru servicii sexuale. Doar 3.000 au primit asistență și doar 1.500 de persoane au ajuns în instanță, în ciuda faptului că acest lucru este recunoscut ca infracțiune în Uniunea Europeană. Studiile au arătat că profiturile obținute din această activitate sunt mai mari decât profiturile din drog, droguri ilegale nu avem încă o strategie comună, nu există o coordonare a măsurilor luate. Statele membre nu trebuie să se opună armonizării legislației, chiar dacă acest lucru nu este prevăzut în tratate. Apelez la președinția spaniolă și le cer să finalizeze discuțiile între statele membre privind definițiile pentru sancțiuni și pedepse. Noua directivă pe care o așteptăm cu toții trebuie să fie mai eficientă în ceea ce privește reducerea cererii de servicii sexuale ilicite. Este alarmant să vedem că mai ales în rândul copiilor este în creștere cu 20% acest fenomen. Lipsesc metodele de prevenție și de conștientizare în rândul copiilor și părinților. Știți că doar 4% din părinții copiilor exploatați au recunoscut că uh, a fost folosit internetul pentru a aranja o întâlnire cu copilul respectiv. În 2008, 1500 de pagini de internet erau pagini care promovau abuzul sexual al copiilor. Este nevoie de un, o nouă abordare coordonată pentru a reduce cererea și pentru a elimina traficul de persoane. Fac apel la Comisie să prezinte Parlamentului cât mai repede o propunere legislativă complexă pentru o luptă mai eficientă împotriva traficului de persoane. Mulțumesc. Mi se spune că doamna Gönț nu este în sală, așa că acum dau cuvântul doamnei Thompson. Un minut. Tak, herr Formen. Kære kolleger, jeg vil gerne sige tak. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc uh, raportoarelor pentru această rezoluție importantă. Uniunea Europeană se confruntă cu o provocare majoră în sensul prevenirii și combaterii traficului de persoane. Este o afacere atrăgătoare pentru că deocamdată pedepsele și sancțiunile sunt destul de blânde prin comparație cu alte activități infracționale, cum ar fi uh, drogurile sau comerțul cu arme sunt atacate multe persoane vulnerabile care trebuie să primească permise de ședere pentru a fi apărate. Dar trebuie să rezolvăm, să încercăm să rezolvăm și problema cererii. Ar trebui infracționalizată achiziția de servicii din partea de la prostituate și să condamnăm folosirea muncii forțate. Deci e bine că Comisia va încerca să rezolve această problemă. Mulțumim, doamna Binicheviciută, un minut. Uh, uh, Mulțumesc, domnule președintele, stimați colegi. Evenimentele recente din Lituania când uh, a fost arestată o bandă de traficanți, arată că acest tip de infracțiune este foarte răspândită și se răspândește și mai mult în perioade de crize. 80% din victime sunt femei și copii, majoritatea cad victimă din cauza sărăciei și pentru că ele sunt în căutarea unui mijloc de, supra, de supraviețuire este o infracțiune absolut cumplită, o încălcare a demnității umane. Ce poate fi mai cumplit decât să fii vândut sclav? Uh, întărirea cooperării dintre statele membre și cu statele terțe trebuie să ducă la întărirea dialogului cu ONG-urilor și de asemenea la înființarea poziției de coordonator pe probleme de trafic la nivelul Uniunii Europene. Pe de altă parte, toți cei implicați în această infracțiune direct participanții, organizatorii, nu trebuie să scape de pedeapsă. Mulțumesc foarte mult, iar acum domnul Nicolase Clachet, știa, aveți un minut. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Aș dori să felicit autoarele acestei întrebări, acestor întrebări. Traficul de persoane este una dintre cele mai profitabile activități în criminalitatea organizată. Statisticile ne arată că există până la un milion de victime care sunt afectate de aceste activități în Uniunea Europeană. Așa că sunt în totalitate pentru măsuri care trebuie să fie luate împotriva acestui tip de practici. Nu trebuie să ne limităm doar la a sancționa și a pedepsi pe cei implicați activ, ci și pe utilizatorii acestor servicii. Și de asemenea trebuie să oferim protecție victimelor, indiferent de statul membru din care provin sau de unde au fost uh, comise aceste infracțiuni. Pentru a evita o a doua victimizare a acestor persoane, trebuie să acordăm această protecție victimelor. Este important de asemenea să avem în vedere situația minorilor în traficul de persoane. Adesea, traficul de persoane este folosit ca etapă în traficul de organe stellung zu nehmen. ich glaube dass es ganz ganz wesentlich ist Mulțumesc pentru că ne-ați ocazia să vorbim. Hier behandeln, weil es ein Thema ist, das nach wie vor tabuisiert ist. Despre această problemă a traficului de, pe, de persoane, pentru că subiectul a fost considerat oarecum tabu și chiar și în uh, societățile dezvoltate sunt foarte multe femei care sunt supuse acestor forme de sclavie prostituție și copii sunt victimele acestui trafic și de multe ori închidem ochii în fața acestor probleme. Trebuie ca oamenii să fie conștienți de ele, dar avem nevoie și de fonduri. Trebuie să menționăm acest lucru chiar de la început, pentru că nu va fi suficient să, îi, să ne orientăm spre delinvenți. Trebuie să protejăm și victimele pentru ca ele să nu devină victime a doua oară. Avem nevoie de suficiente fonduri pentru a resocializa victimele, ca să spunem așa. Trebuie să protejăm femeile și copiii și să ne asigurăm că femeile sunt integrate în uh, lumea legală a forței de muncă. Mulțumesc. Domnule președinte, de multă vreme e nevoie să se întreprindă ceva în Europa și m-a bucurat să aud ce a spus domnul Garito apropo de copii și doamna comisarul desemnat se gândește la o nouă directivă în acest domeniu ca o prioritate. Aș dori să îndemn atât Comisia cât și Consiliul să uh, analizeze sistemele de susținere pentru victime, mai ales în cazul copiilor traficați care au nevoi diferite față de adulții traficați Anul trecut în Marea Britanie 325 de copii au fost posibile victime ale traficului și unii dintre ei au fost uh, traficați de cetățeni britanici în Marea Britanie și nu către surse externe. Copiii din regiunea mea au fost traficați, dar chiar după înregistrarea la serviciilor sociale, mulți copii traficați pur și simplu dispar, pentru că rămân sub controlul traficanților. Și uh, lor li se pare foarte ușor să folosească acești copii în continuare în trafic Trebuie să punem un punct uh, acestei practici. Uh, persoanele traficate sunt vulnerabile și nu, au, uh, nu se pot apăra, deci Uniunea Europeană trebuie să acționeze în numele lor. Și acum, domnul Evlon Mayer, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. prostituția jafurile hoțiile infracțiuni, sunt infracțiuni mm, comise de persoanele traficate în numele traficanților. Austria este o țară de tranzit, dar este și o țară țintă acestor traficanți și trebuie să înțelegem faptul că majoritatea traficanților uh, iau oameni din zona de est, și uh, nu recrutează victimele doar din țările terțe, ci și din state membre. Ne confruntăm cu o creștere a acestor cazuri și granițele externe ale Uniunii Europene nu funcționează cum ar trebui. Nu, verificările și controlele nu sunt adecvate. Există un fel de turism al criminalității organizate. Sunt autobuze de oameni care sunt aduși în țări. Există rapoarte de la Europol și Frontex în acest sens și trebuie să ne asigurăm că se reintroduc controlele la frontiere și dacă e nevoie, suspendăm chiar um, acordul Schengen. Doamna Zaporska, un minut. Gratulujem autorkám cu predloženej otázke. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc autoarelor pentru această întrebare și aș vrea de asemenea să subliniez un lucru legat de întrebare. În rezoluție se spune că victime sunt copii și că ei sunt expuși unui risc mare. 79% din victime sunt într-adevăr femei și copii. Protecția în protecția victimelor, părinții trebuie să au un rol important de jucat. De multe ori ei nu sunt conștienți de amenințarea împotriva copiilor lor, nu știu ce fac copiii în timpul liber. Eu m-am implicat într-o campanie. Trebuie să sensibilizăm oamenii, să-i facem conștienți de ce este nevoie. Trebuie să informăm părinții cu privire la pericolele la care sunt expuși copiilor și nu putem decât să colaborăm cu părinții pentru a-i proteja pe copii. Din păcate, însă, părinții nu apar nicăieri în proiectul de rezoluție. Mulțumim. Szanowny panie przewodniczący. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. În această dezbatere ar trebui să ne gândim la trei probleme care merită atenția noastră specială. În primul rând, nu sunt suficient de mulți infractori aduși în fața justiției, iar numărul de dosare referitoare la traficul de persoane este prea mic. În al doilea rând, victimele nu primesc asistența și compensațiile necesare. Și dacă ne gândim la dimensiunile acestei infracțiuni, doar puține state membre au uh, pus în practică măsurile necesare și în al treilea rând situația nu este monitorizată așa cum trebuie, lucru nu se limitează numai la Uniunea Europeană, deci Uniunea Europeană trebuie să coopereze cu organizațiile internaționale și să creeze uh, noi uh, plus valoare în lupta împotriva traficului. Mulțumesc! Am pus punct procedurii catch the eye, iar acum domnul López Garrido are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc deputaților pentru această discuție care a ilustrat faptul că ne confruntăm cu o mare problemă care este în același timp și o mare provocare pentru noi și mă bucur că am avut dezbaterea chiar în ziua în care am vorbit pentru prima dată în fața Parlamentului European, lucru care este o onoare pentru mine. Am avut două discuții foarte importante în această seară în acest Parlament, care este o instituție foarte puternică și foarte importantă. Cred că acest subiect trebuie să fie abordat și păstrat uh, foarte relevant și trebuie să ne folosim de toate instrumentele pe care avem la dispoziție pentru a-l rezolva, fiindcă e o mare problemă și inamicii noștri sunt foarte puternici E o problemă politică și în această instanță astăzi am văzut că există voință politică și vă garantez faptul că președinția spaniolă va folosi tot ce are la dispoziție pentru a face față acestor probleme. De asemenea, cred că subiectul trebuie să fie abordat la nivel global european. Doamna uh, Hoș a, re, a arătat foarte bine cum trebuie abordate lucrurile. Domnul Papa Nicolau, de asemenea, a menționat uh, elementul transfrontalier al acestei infracțiuni, care se întâmplă în Europa și trebuie rezolvat dintr-o perspectivă europeană. Și de aceea, încă o dată, promit că vom avea o directivă pentru a aborda lucrurile europene. Doamna Roitova, în intervenția domniei sale, a spus acest lucru și considerăm că există trei aspecte care trebuie să fie abordate aici. În primul rând, protecția victimelor. Protecția victimelor este piatra de temelie a acestor eforturi. Lucrul la sau care s-au referit atât autorii cât și intervenienții. Evident, este important să protejăm victimele. Majoritatea victimelor sunt femei și copii, categorii foarte vulnerabile. De asemenea, este nevoie să existe un ordin european privind protecția victimelor, care este un instrument prioritar pentru președinția spaniolă. Apoi, în al doilea rând, trebuie să existe niște sentințe, niște pedepse implacabile și dure. Și în al treilea rând, trebuie să abordăm și cererea și să pedepsim și cererea pentru astfel de servicii. Nu va fi ușor, dar acestea sunt parte integrală a provocării cu care ne confruntăm și trebuie să avem în vedere aceste trei elemente. Cred că trebuie să avem o abordare foarte fermă a acestui subiect, care este o prioritate a președinției spaniole. Domnul Baro acum. Sí, Mulțumesc, domnule președinte. Cred că această dezbatere a luminat și a lămurit destul de mult cum trebuie să arate pregătirea viitoarei directive. Vă confirm, domnule ministru, că, într-adevăr, Comisia are intenția de a prezenta această propunere în primăvară. Reiau formula domnului Moraes, trebuie să luptăm cu mijloacele cele mai moderne împotriva acestui flagel care este de multe ori uh, se folosește de multe ori și el de cele mai moderne tehnici. <clears throat> Trebuie să spunem, uh, domnule ministru, că sunt trei piloni, victimele, gravitatea sancțiunilor și problema cererii insist puțin pe protejarea victimelor, pentru că deja am negociat în contextul deciziei cadru susținerea și asistarea victimelor fără niciun fel de condiții, asistența juridică oferită acestora și în directiva viitoare vom, ne vom referi la problema cazării, a tra tratamentelor medicale și psihologice, consiliere, informare într-o limbă înțeleasă de victimă și uh, toate formele de asistență suplimentară. Aș adăuga aici, răspunzându lui doamna Zaborska, că, într-adevăr, în ceea ce îi privește pe copiii victime ai traficului de persoane, Comisia va aborda problemele legate de prevenirea acestui flagel, cât și eh, legate de protecția și reintegrarea acestor copii în cadrul unui plan de acțiune cu privire la situația minorilor neînsoțiți aceasta a fost o cerere fermă din partea președinției spaniole. Am, vom propune deci acest plan de acțiune care urmează să fie adoptat în primăvara lui 2010 și examinat de Consiliul și Parlamentul European. Se vor propune mai multe direcții pentru a rezolva provocările acestor fenomene legate de minorii neînsoțiți care uh, ajung în Uniunea Europeană în diferite contexte. Doamna Zaborska are dreptate. Trebuie să implicăm și familiile în procesul de supraveghere. Și în cazul folosirii internetului care îi expune pe minori la noi și noi riscuri. După cum ați spus, domnule ministru, există voință politică la nivelul Parlamentului. Comisia a pregătit deja destul de bine acest proiect de directivă pe care îl va înainta cât de curând și aș dori să mulțumesc Parlamentului care își aduce nu doar sprijinul, ci contribuie și cu multe idei și direcții interesante. Și vă mulțumesc încă o dată tuturor uh, celor care au intervenit Parlamentul are un rol major de jucat în lupta împotriva acestui flagel. Mulțumesc! Mulțumim, domnule comisar, mulțumim, domnule ministru, mulțumim celor două raportoare, mulțumim uh, tuturor vorbitorilor, personalului și interpreților. Dezbaterea se închide, ședința se suspendă, votul, va avea loc pe 1 februarie.